punerea în aplicare a recomandărilor Goldstone privind Israelul și Palestina. În numele Consiliului dau cuvântul domnului López Garrido. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru că mi-a dat ocazia să vorbesc aici despre acest subiect. Voi vorbi despre datele pe care le-a constatat misiunea Națiunilor Unite și despre conflictul din Gaza de la începutul lui 2008 și până la sfârșitul lui 2009. Acesta se numește, de fapt, raportul Goldstone. Națiunile Unite mai precis secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, pe 29 ianuarie 2009 a transmis un, a prezentat un raport în fața adunării în care a explicat care sunt impresiile pe care le-a putut culege în cadrul vizitei sale în fâșia Gaza. Aș vrea să vă atrag atenția asupra publicării acestui raport, care a fost menționat înainte, așa zisul raport Goldstone. În septembrie anul trecut, acest raport Goldstone a fost publicat și între sfârșitul lui septembrie și 2 octombrie a fost dezbătut în cadrul adunării generale. De la începutul conflictului, Comisia Europeană a făcut presiuni pentru ca toate părțile implicate să respecte drepturile omului. Uniunea Europeană a considerat că va lua în serios uh, toate acuzele cu privire la drepturile, uh, la încălcarea drepturilor omului de acum încolo. S-a stabilit că Uniunea Europeană consider uh, că acest raport este extrem de grav, că conține acuze de încălcare a dreptului internațional. Uniunea Europeană de asemenea subliniază că este important să se facă studii suplimentare pentru a constata care a fost de fapt amploarea încălcării drepturilor omului și în ce măsură s-a încălcat dreptul umanitar și internațional. Trebuie de asemenea să atragem atenția asupra faptului că toată comisia de anchetă a transmis aceste informații celor două părți. Uniunea Europeană și-a transmis uh, și poziția sa constructivă, iar dezbaterea din Consiliul de Securitate al ONU de acum o lună a arătat cât de important uh, este să continuăm cu cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat și pentru a constata dacă s-au încălcat drepturile omului și dreptul internațional umanitar. Aș vrea să vă informez că pe 4 februarie 2010, deci acum câteva zile, secretarul general al ONU a întocmit un raport uh, pentru aplicarea raportului Goldstone, care a fost publicat. În acest raport uh, se menționau răspunsurile Israelului la acest raport și s-a, se menționa de asemenea că toate trei părțile implicate au fost uh, informate despre stadiul actual al anchetei. Încă nu este stabilit însă care va fi următoarea procedură. Președinția spaniolă vede ca prioritate să găsească un consens între pozițiile existente pe această temă înainte ca autoritățile palestiniene, autoritatea palestiniană să înainteze un contraraport. Noi avem un obiectiv, deci stabilirea consensului, după cum spuneam, dacă aceasta însă nu se poate, dorim să creăm o poziție unitară a Uniunii Europene, cât se poate de unitară. Aș vrea să repet de asemenea că președinția Consiliului susține ceea ce a cerut și raportul Goldstone, și anume că uh, să se continue cu cercetările independente în această problemă. Mulțumesc foarte mult, doamna Georgieva, acum pentru comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să-mi exprim acordul cu ceea ce a spus președinția spaniolă. Uniunea Europeană nu sprijină toate recomandările, dar a spus foarte clar că ia foarte în serios acest raport și că invită toate am părțile din acest conflict să lanseze anchete în legătură cu încălcările posibile ale drepturilor omului de către părțile din conflict și ale dreptului uh, internațional și aceste anchete trebuie să corespundă standardelor internaționale. Ceea ce au făcut până acum Israelul, um, autoritățile palestiniene și Hamasul nu este suficient pentru a obține rezultate tangibile. Și totuși, responsabilitatea trebuie stabilită, de aceea Uniunea Europeană continuă să transmită acest mesaj foarte important că părțile la conflict trebuie să facă eforturi substanțiale pentru a ancheta în mod independent uh, uh, aceste posibile încălcări. Comisia finanțează organizațiile umanitare ale căror proiecte includ asistența și protecția civililor uh, palestinieni. Uniunea Europeană va încerca să se asigure că la Consiliul Drepturilor Omului din martie se va evalua situația și va participa la uh, pregătirea unei rezoluții cât mai consensuale și doresc să vă spun că pe 18 februarie delegația palestiniană a, depus un proiect de rezoluție uh, după raportul secretarului general al ONU, după raportul Goldstone. Partea palestiniană a spus că este esenția lor să ceară adunării generale o acțiune în legătură cu rezoluția mm, vineri pe 26 februarie pentru a repeta principalele elemente ale rezoluției 6410 uh, din noiembrie 2009 și, pe, și cere um, secretarului general al ONU să facă un nou raport peste 5 luni. Și în acest moment, statele membre și Comisia um, se află în consultări uh, pe această temă pentru a ajunge la o poziție comună în legătură cu rezoluția. Și doresc să-mi exprim sprijinul față de președinția uh, spaniolă pentru a ajunge la o poziție comună a Uniunii Europene pentru a evolu- uh, pentru a evita situația anterioară în care statele membre erau împărțite. Mulțumesc. Acum, în numele grupurilor politice, mai întâi are cuvântul domnul Brock. Domnule președinte, doamnă comisar, stimate domnule președinte al Consiliului, ceea ce s-a spus până acum că este nevoie de o anchetă credibilă pentru a vedea dacă s-a încălcat dreptul umanitar internațional este extrem de important. Cred că trebuie să ne orientăm în jurul acestei axe și această concluzie trebuie să fie verificată în același timp. Trebuie să verificăm că este vorba de cele două părți implicate. E vorba de cei care au un răspuns asimetric la ceea ce se întâmplă, aruncând și lansând rachete de a cealaltă parte și, pe de altă parte, există cei care doresc să continue lupta, care doresc să conducă această luptă din cauza atacurilor asimetrice. Nu trebuie să tragem concluzii greșite pentru că lucrurile sunt foarte fine. Cred că acest raport uh, arată exact faptul că în Orientul Mijlociu ca și în alte regiuni, de fapt numai o soluție pașnică poate fi o adevărată soluție. Atâta timp cât nu există o soluție pașnică, problema nu se va rezolva. Toate problemele nu vor putea fi rezolvate dacă aspectele ale statului Israel, de exemplu, nu sunt luate în considerare și nu sunt luate în serios, având în vedere faptul că se dezvoltă acum noi rachete care pun probleme destul de mari în ceea ce privește securitatea. Vreau de asemenea să vă amintesc că o anchetă internațională și independentă ar fi foarte bună, dar n-ar fi totul în ceea ce privește raportul Goldstone, pentru că e vorba doar de anchete în teritoriile prestabilite. Trebuie să nu uităm că în Consiliul pentru Drepturile Omului nu există niciun membru al statului al Uniunii Europene care să fi fost pentru acest raport. Franța a și încercat să nu participe la uh, vot, ceea ce trebuie să nu uităm, pentru că reprezentanții drepturilor omului, cum ar fi uh, țările noastre, nu au votat, dar Cuba, Nigeria și alții au fost prezenți la vot. Poate că trebuie să ținem cont și de acest lucru. Cred că pe baza aceasta ar trebui, în fine, să facem ceva pentru drepturile omului, dar n-ar trebui să folosim acest raport pentru a face politică împotriva uneia dintre părțile implicate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Broc. care cuvântul doamna de Kaiser, două minute. Decembrie 2008, o operațiune în fâșia Gaza, foarte mulți morți, femei, bărbați, copii, școli bombardate, clădiri distruse, o populație prinsă în capcană, imposibil să fugi de acolo. Eram, am fost la, în vizită în fâșia Gaza împreună cu o serie de colegi și mi s-a părut incredibil că o astfel de uh, tragedie s-a putut întâmpla sub ochii comunității internaționale fără să conducă la niciun fel de val de protecție. Nu s-a schimbat nimic în fâșia Gaza de atunci, situația continuă, dar Există o diferență între raportul Goldstone și rezoluția care a urmat. Raportul Goldstone este un raport curajos care cere dreptate. Se pare că înseamnă să cer prea mult. Discreditarea acestui judecător, domnul Goldstone, este de neînchipuit. Este tratat drept antisemit, dar nu numai Israelul este de fapt arătat cu degetul în raportul uh, Goldstone și Hamas este uh, avută în vedere. Îmi cer scuze, stimați colegi, dar guvernul israelian a instaurat o serie, un fel de teroare, de cenzură pentru a bloca acest raport. Și vă spun, stimați colegi, vă rog să nu încercați să ne intimidați aici, în Parlamentul European. Vrem să existe anchete independente, conforme standardelor internaționale și nu vrem tribunale militare care să judece proprii soldați. Domnule Lieberman, Dumneavoastră reprezentați Israelul, dar poziția dumneavoastră rasistă și xenofobă nu respectă valorile europene. Nu sunteți un european, domnule Liberman. Niciun stat democratic nu are dreptul să încalce dreptul internațional fără să suporte consecințele. Iar Parlamentul acesta nu se va lăsa intimidat, ci va continua pur și simplu să ceară să se facă dreptate, să ceară să se facă lumină asupra tragediei din fâșia Gaza, fără îndârjire, dar cu hotărâre. Și astăzi rog Consiliul și Comisia să respecte exact această rugăminte, să se facă dreptate și să se facă lumină, nimic mai mult. Vă mulțumesc! Doamna Neitz două minute. Doamnă comisar, domnule reprezentant al președinției, raportul Goldstone încearcă să se achite de mandatul pe care l-a primit și anume următorul, să încheteze toate încălcările drepturilor uh, internaționale și dreptului umanitar internațional și drepturile omului care au avut loc în contextul operațiunilor militare din Gaza în perioada 27 decembrie 2008 18 ianuarie 2009 înainte, în timpul acestei perioade sau după și tocmai asta a făcut, s-a făcut prin raportul Goldstone, nu doar domnul Goldstone a făcut-o, ci și uh, colegele sale au anchetat au condus anchete în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Gaza și au ajuns la concluzii uh, care sunt cel puțin îngrijorătoare, foarte îngrijorătoare, pentru că de cele mai multe, în cele mai multe cazuri anchetate au constatat încălcări ale dreptului internațional și dreptului umanitar internațional, precum și încălcări ale Convenției de la Geneva de către forțele statului care eh, spune că este singurul stat democratic din regiune și acest lucru este îngrijorător. Nu trebuie să lăsăm uh, acest raport uh, fără urmare. Deci, nu trebuie să ne întrebăm dacă suntem în favoarea sau împotriva Israelului sau în favoarea sau împotriva palestinienilor sau Hamasului, ci dacă condamnăm sau nu încălcările dreptului uh, internațional, dreptului uman internațional și a convențiilor de la Geneva, indiferent de cine, a încălcat, cine le-a încălcat. Iată răspunsul pe care trebuie să-l găsim. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul uh, doamna Lucas. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să spun că sunt mulțumită că discutăm în fine raportul Goldstone în plenară, pentru că acesta este un raport extrem de important. Până acum, Uniunea Europeană a fost absentă în mod rușinos în această problemă. Este absolut inacceptabil ca Consiliul să nu fie susținut încă recomandările din uh, raportul acesta. Comisia spune că ia în serios acest raport, dar acesta nu este suficient, pentru că este nevoie de acte concrete. Președinția spune că va susține de asemenea public poate acest lucru, dar trebuie să ne asigurăm că și restul Consiliului face acest lucru. Având în vedere aceste probleme, trebuie să vă spun că sunt foarte mulțumită că în proiectul de rezoluție al Parlamentului European cu privire la Consiliul Drepturilor Omului avem două paragrafe foarte puternice care cer înaltului reprezentant și statelor membre să ceară public implementarea recomandărilor din acest raport. Rezoluția cere de asemenea ca ele să monitorizeze implementarea acestor recomandări și să se consulte cu um, misiunea externă a Uniunii Europene și cu ONG-urile în acest domeniu. Pentru că faptele pe care le avem până acum ne arată că nici autoritățile izraeliene și nici Hamasul nu iau răspunderea care ar trebui și nu și-au răspunderea în serios în investigațiile izraeliene în ceea ce privește țintele și tacticile folosite în timpul operațiunilor militare au arătat că mili- poliția militară a făcut acțiuni care ar putea fi într-adevăr compromisătoare. Pe partea cealaltă, Hamasul într-adevăr nu, consider, nu a tratat foarte bine problema lansării de rachete. Este clar așadar că Uniunea Europeană ar trebui să pună presiune pe secretarul general al ONU pentru ca să pregătească un uh, raport cu adevărat independent și pentru a pune capăt crizei umanitare din Gaza. Cer de aceea Consiliului și înaltului reprezentant să pună presiune asupra Israelului pentru a ridica embargoului care, embargoul care împiedică acum reconstruirea acestei țări. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Kaminski, două minute. panie Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Cred că raportul Goldstone este neechilibrat și nedrept. El a fost redactat în senul Națiunilor Unite, unde există state ca Nicaragua, Libia sau Somalia. Și mă întreb care sunt drepturile acestor țări în momentul în care chiar ele arată că nu iau în serios drepturile omului. Cred de aceea că acest uh, raport provine dintr-o sursă extrem de suspectă, care este de-a dreptul obsedată de această abordare negativă față de Israel. Există o serie de rezoluție privind drepturile omului pe care această, uh, acest Consiliu l-a adoptat. Cu toate acestea, niciuna dintre țările la care m-am referit nu a încetat să încalce drepturile omului ale femeilor și așa mai departe. De aceea vreau să subliniez că acest raport este subiectiv. Încearcă să explice activitățile teroriste întreprinse de organizația Hamas. Și acest raport abordează cei opt ani înainte de momentul în care a început Israelul să se apere. opt ani în care au fost îndreptate rachete împotriva civililor din Israel. Fiecare țară are dreptul să se apere de atacurile teroriste și Israelul. Există 150 de cauze în instanță care vizează soldații israelieni, în prezent. Există o presă liberă, dreptul la vorbire. Foarte adesea în presă autoritățile sunt criticate, însă Raportul se tratează foarte diferit problema teroriștilor. De aceea spun că este subiectiv, că îi lipsește echilibrul și nu ar trebui să fie luat în serios. Mulțumesc. Domnul Tranda, Trandafiridis, un minut și jumătate. Domnule președinte, în raportul judecătorului Goldstone se vorbește despre încălcări clare ale drepturilor omului și drepturilor umanitare de către israelieni și palestinieni. Forțele armate au încălcat a patra convenție de la Geneva, în timp ce palestinienii, chiar dacă raportul uh, este critic, partea palestiniană acceptă acest raport. În, în schimb, uh, israelienii nu-l acceptă. Uh, facem apel la adresa statelor membre ale Uniunii Europene pentru a se manifesta la înălțimea principiilor uh, Uniunii Europene și ale instituțiilor internaționale să ceară ca acest raport să fie discutat la ONU și Consiliul de Securitate pentru ca acest raport să fie adoptat și pentru a se acționa trebuie să ne adresăm curții de la Haga. Dacă dorim cu adevărat să rezolvăm problema din Palestina, trebuie să se pună capăt acestor crime. Pe baza concluziilor din raport, va trebui să analizăm și posibilitatea suspendării uh, consolidării porturilor dintre uh, Uniunea Europeană și Israel. Trebuie să ne mobilizăm pentru o soluție pașnică. Trebuie să folosim raportul Goldstone pentru a rezolva în mod just acest conflict. Domnul Belder. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Raportul Goldstone a fost unul dintre cele mai importante puncte dezbătute de către delegația pentru Israel în această țară. Din partea militară și civilă am primit mai multe informații, noi delegația Parlamentului, cu privire la propriul raport, propria um, uh, anchetă care are loc cu privi, uh, pe tema Gaza. Această anchetă din inițiativă proprie s-a preocupat de reproșurile făcute de raportul Goldstone. De asemenea, Uh, armata israeliană a luat în serios toate reproșurile făcute de acest raport și nu numai acest reproș. De asemenea, întrebarea este și când Hamasul dorește să se autoanalizeze. Domnule președinte, informațiile pe care le avem cu privire la ofensiva din Gaza nu permit, nu lasă îndoială asupra faptului că Hamasul a țintit în mod uh, conștient uh, civilii din partea israeliană în atacurile sale. Autoritățile israeliene au trebuit să își apere populația din uh, aceste zone timp de ani de zile în fața atacurilor din partea Hamasului și trebuie să spun, domnule președinte, că ancheta o anchetă um, obiectivă ar fi foarte bună, dar pe de altă parte nu trebuie să uităm și că Israelul totuși măcar a făcut o anchetă. Domnul Bontes, un minut. Mulțumesc. De la început a fost clar că Israelul avea să fie descris ca fiind agresorul în acest conflict. Goldstone și echipa sa au fost încurajați de țări ca uh, Egiptul și Pakistanul. știm foarte bine care este situația drepturilor omului în acele țări. În raport nu se spune nimic de cele 12.000 de rachete care au fost lansate dinspre fâșia Gaza spre Israel. Israelul, până la urmă, nu face altceva decât să își folosească dreptul la autoapărare. Or, în raport nu se vorbește aproape nim- deloc despre Hamas despre felul în care folosesc ei uh, facilități civile pentru a uh, depozita arme. Niciun cuvânt despre lucrul acesta. Nimic despre faptul că poliția face parte din uh, forțele militare care se luptă împotriva Israelului. Eu cred că trebuie să ne delimităm de acest raport cât mai curând. Nu trebuie să existe un proces politic de uh, condamnare a statului Israel. Vă mulțumesc! Domnul Albertini, două minute. Opinia publică este împărțită în legătură cu raportul Goldstone. Forțele armate ale Israelului sunt acuzate că au provocat uh, în mod voit în moartea multor civili în timpul operațiunilor de gherilă urbană. Este o afirmație foarte serioasă care pare să uite anumite lucruri. Distribuția de uh, foi volante în întreaga zonă pentru a averti populația civilă, uh, precum și uh, faptul că cetățenii au fost uh, anunțați și prin radio, inclusiv pe undele um, pentru folosite de obicei de Hamas. Dacă după toate aceste avertismente um, avi, aviația Uh, a bombardat totuși clădiri, au, uh, s-au folosit doar bombe mici. Armata israeliană a introdus semnale de avertizare față de civili în Gaza, care nu au fost folosite niciodată până acum. Cei care folosește astfel de uh, precauțiuni nu poate să fie acuzat faptul că țintește în mod voit civilii. Ieri, M-am, încălcat, m-am întâlnit în aceeași zi cu două personaje importante. Dimineața cu domnul ministru al, externelor, al afacerilor externe din uh, Israel și după masă un ministru din uh, Palestina și cu ambii uh, am discutat în legătură cu posibilitatea abandonării almelor după atâtea decenii de război. Uniunea Europeană, așa cum mi-au cerut și cele două guverne, trebuie să-și păstreze rolul echilibrat de judecător imparțial și să nu adopte poziții ideologice, să nu ia partea unora sau altora. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum preiau președinția și voi vorbi în limba maghiară. Are cuvântul acum domnul Howitt. Mulțumesc, domnule președinte. Înaltul comisar uh, al ONU de anul trecut a venit în acest parlament și ne-a spus că raportul Goldstone cu privire la încălcările drepturilor omului de către ambele părți în conflictul din Gaza este foarte obiectiv și răspunde standardelor internaționale. Haideți să nu încercăm atunci să-l aruncăm la gunoi, mai bine să-l respectăm. Uh, și cred că în această dezbatere eu pot să vă spun că am vorbit cu reprezentanții guvernului israelian și cu autoritatea palestiniană și am fost în Gaza cu să vorbesc cu reprezentanții comisiei care au fost instaurate de această autoritate. Am încercat să colaborez, să-i rog să colaboreze cu Goldstone și să permită și o um, investigare externă, independentă, dar să se facă lumina asupra acestor infracțiuni. Am vorbit și cu secretarul de stat Michael Posner când a fost aici din partea Statelor Unite pentru a încuraja Israelul în acest sens. Trebuie să ne pregătim pentru votul din această vineri din Consiliul de Securitate al ONU. Eu cred că nu ar trebui să încercăm să găsim un consens neapărat. Cred că există și posibilitatea de a te abține, pentru că foarte important ar fi ca victimelor să li se facă dreptate. Trebuie să încercăm să găsim, să negociem cel mai bun text, dar cred că e mai important să găsim un text bun decât să ne menținem poziția în ceea ce privește votul. Această investigație cu privire la încălcarea drepturilor internaționale care este făcută de Consiliul pentru Drepturile Omului este extrem de importantă, mai ales în ceea ce privește și sentința Curții uh, Europene de Justiție și Curții Internaționale, uh, Tribunalul Penal Internațional. Consider că această dezbatere este foarte importantă pentru că aruncă lumină și asupra situației de la ONU. În același timp, uh, Trebuie să subliniem că cei care, cărora drepturile sunt violate trebuie să fie apărați de noi. Trebuie să spun că Uniunea Europeană trebuie să condamne crimele de război de către oricine sunt făcute acestea și, de asemenea, trebuie ca Consiliul de Securitate să, al ONU să țină cont de faptele reale. Toate acuzațiile care se fac trebuie să fie întemeiate și Uniunea Europeană trebuie să fie motivată pentru a găsi adevărul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Howitt, și acum are cuvântul un minut doamna Ries. Domnule președinte, scopul acestei dezbateri nu este acela de a îi judeca sau de a ne transforma în procurori. Avem un dublu obiectiv – în acest caz. Mai întâi să facem vină asupra responsabilității tuturor în cazul Gaza și, de asemenea, să ne facem o idee despre perspectivele. Important este să se revină la dialog. Eu nu cred că, în acest sens, raportul Goldstone este unul constructiv și este bine să ne aducem aminte că din toate țările Uniunii Europene, niciuna nu l-a susținut în fața altor state, cum ar fi China, Arabia Saudită, uh, ca să dau numai câteva exemple. Raportul este subiectiv, este uh, neechilibrat. Trebuie ca Israel să-și asume răspunderile de stat democratic și să facă lumina asupra situației fâșiei Gaza, trebuie să Uh, facă uz de uh, competențele sale diplomatice și mediatice, așa cum a știut statul evreu, evreu să o facă și în trecut. Mulțumesc și acum, pentru un minut, domnul Jean-Philippe Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am reușit ca în Parlamentul European să găsim o rezoluție care să fie susținută totuși în majoritate cu privire la raportul Goldstone, fără a transporta conflictul din Orientul Mijlociu la Bruxelles. Cine vrea să păstreze șansa unei păci durabile trebuie să lanseze un apel către toți implicații, în loc să facă cum fac unii dintre noi, să încerce să separe lucrurile. Pe de o parte este respectarea dreptului internațional și a drepturilor omului, dar la fel cum și părțile, părțile implicate au acceptat o analiză din externă și independentă, așa trebuie să invităm și noi să cădem în capcana subiectivității. Trebuie de asemenea să înțelegem că o demonizare unilaterală a Israelului nu este potrivită, nu numai în această dezbatere. Acele forțe care încearcă să facă așa ceva pentru a pune la îndoială legitimitatea statului israelian trebuie să primească din partea noastră imediat o tragere la răspundere. Trebuie de asemenea în continuare să-i susținem pe toți care vor să lupte pentru libertate, pace și democrație în Orientul Mijlociu și trebuie să arătăm astăzi mai ales că faptul că ONG-urile sunt împiedicate să acționeze uh, este de fapt mult mai grav. Această politică este nocivă pentru persoanele care trăiesc în Israel și pentru pacea în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Și acum Charles Tenak. Raportul Goldstone a fost comandat de înaltul comisariat pentru ONU pentru drepturile omului și s-a dorit o analiză echitabilă și corectă. Raportul însă nu se referă la terorismul Hamas și la cele 150 de condamnări și de, um, de um, sentințe în justiție. Se vorbește despre un uh, acord cu Israelul, dar nu trebuie să pierdem din vedere cetățenii din sudul Israelului care sunt în permanență ținta fanaticilor organizației Hamas, care își ațintesc asupra lor uh, rachetele aducătoare de moarte. Se dorește să existe două rezoluții pentru a se pune capăt uh, consiliului, uh, conflictului din Orientul Mijlociu, însă raportul Goldstone nu face nimic pentru a ne apropia de această soluție. Vă mulțumesc! existenzrecht israels der schutz seiner bevölkerung und das streben nach möglichst intensiver zusammenarbeit mit israel. Mulțumesc, domnul Scholz. Pentru mine, ca german, este foarte important, mai ales pentru că fac parte dintr-un partid de stânga, să respectăm drepturile omului, să respectăm pacea și așa mai departe, toate valorile pentru care am luptat. Însă nu pot să accept că Există persoane care sunt prizoniere a unei politici greșite de ani de zile. Dacă ne gândim că peste 44% a copiilor sub 14 ani trăiesc în fâșia Gaza, ne dăm seama cât de periculoasă este această politică pentru viitorul regiunii. Pentru că, în mod evident, războiul anului 2008 și politica care nu ține cont de drepturile omului trebuie să fie de aceea înlăturată cât mai repede. Cerem de aceea să se facă lumină asupra celor întâmplate și cerem ca făptașii să fie pedepsiți pentru ca să nu se continue cu spirala aceasta de violență și de atentate sinucigașe. Europa nu mai poate să întoarcă privirea de la ceea ce se întâmplă și de aceea implementarea raportului Goldstone trebuie să fie activitate, o activitate pe care să o urmărim cu multă atenție, chiar și dacă nu se întâmplă în forul nostru. Mulțumesc, domnule Scholz, și acum are cuvântul pentru un minut și jumătate domnul Fontana domnule președinte. Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a aprobat raportul Goldstone cu o largă majoritate, însă numele țărilor care alcătuiesc această largă majoritate ne dă de gândit. E vorba de China, de Arabia Saudită, de Pakistan și asta ne face să ne punem întrebări pentru că, până la urmă, țările acestea nu sunt tocmai un model de apărare a drepturilor omului. Se face apel la Israel și la Hamas să se, să se efectueze investigații. Dar eu nu cred că ar trebui să luăm partea niciuneia dintre părțile acestui conflict, ci aș prefera să avem un vot echilibrat și să arătăm că este nevoie să se garanteze securitatea la frontierele atât în interesul statului palestinian, cât și în interesul statului israelian. Și să se elimine uh, terorismul ca soluție de, uh, la conflict. Cu valorile noastre creștine ne determină să spunem că orice încălcare a drepturilor omului trebuie pedepsită. Mulțumesc, domnul Fontana. Următorul vorbitor este doamna Omeroit în două minute. Mulțumesc, domnule președinte. De mai multe ori chiar am spus până acum că dacă nu cunoști trecutul sau dacă nu vrei să cunoști trecutul, nici nu poți avea pretenția să construiești un viitor. Mai ales când e vorba de conflictul din Orientul Mijlociu, cred că acest proverb se aplică foarte bine. Am auzit foarte multă critică în această sală, domnule președinte, la adresa raportului Goldstone. Eu îl cunosc pe domnul Goldstone din perioada în care el era marele împăciuitor în care făcea foarte multe anchete în Africa de Sud, conducea aceste anchete foarte bine. Domnul Goldstone a fost și este, după părerea mea, persoana cea mai potrivită pentru a putea aduna fapte și a încerca să dea drumul la o cale mai pașnică, o cale de uh, conciliere. Din păcate, domnule președinte, constat că această conciliere nu are loc nici măcar aici, în felul în care a fost primit acest raport. El nu a făcut decât să polarizeze și mai tare aceste partide din cadrul nostru, din cadrul Parlamentului nostru. Însă, între timp, trebuie să vorbim și de Națiunile Unite, trebuie să vorbim și de faptul că s-au făcut greșeli și de partea noastră. De partea cealaltă însă, a Palestinei, nu s-a întâmplat nimic în ceea ce privește o critică și mă întreb dacă la Ramallah se prevede oarecum instaurarea unei comisii de anchetă pentru a studia ce s-a întâmplat în Gaza. Vineri, decizia din plenul ONU se va, va fi foarte importantă, va fi decisivă. Sper însă ca această zi să ne aducă mai multe pentru politica noastră comună externă. Sper ca noi să putem vorbi mai clar, să avem un punct de vedere clar al Europei. Trebuie să respectăm drepturile celor două părți implicate în toate condițiile. Dacă reușim să obținem această unitate în vocea noastră vineri, zic că, eu zic că avem într-adevăr uh, succes și că vom ajunge la o soluție în curând. Mulțumesc foarte mult și acum următorul vorbitor este doamna Olga Senialova. Un minut. Srovnávání čísel, za nimiž se skrývají lidské osudy. Dragi colegi, întotdeauna este greu să comparăm statisticile când realitatea este soarta oamenilor. În, timp, în armata israeliană au fost uh, doar 30 de victime uh, nu trebuie, trebuie să ne gândim cine sunt victimele și uh, cine sunt făptașii aici. În 2006 misile au fost trimise din fâșia Gaza asupra populației civile din Israel. Au fost țintite și clădiri uh, publice. Cum se poate proteja astfel populația? Se poate folosi armata? Um, care abuzează de către civili? Uh, sunt uh, de evitat victimele civile? Cum se poate preveni aceste forme de terorism? Se aplică uneori standarde duble în cadrul drepturilor omului? Este greu să găsim întrebări la aceste, răspunsuri la aceste întrebări în uh, politica externă a Uniunii Europene. Trebuie să promovăm dialogul, uh, și să încercăm să obținem o situație durabilă de pace în Orientul Mijlociu. Trebuie să anchetăm situația dinainte și din timpul conflictului din Gaza. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Nicolo Rinaldi. Grazie, președinte, cari colegi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Raportul uh, Goldstone uh, are obiectivul de a pune o temelie ale căror rezultate încă nu pot fi uh, clar uh, identificate. Noi, liberal-democrații, uh, suntem atacați, cerem compensații civile la acest conflict inegal dar părțile nu fac anchete cu adevărat independente și imparțiale, cum au cerut asociațiile pentru drepturile omului în Israel în ianuarie. Adevărul poate să fie rău și unui stat ca Israelul care pare că nu se mai inspiră din marea cultură ebraică um, din uh, trecut. Oricine a fost în Gaza după conflict și-a dat seama cât a suferit populația. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să spunem și astăzi, mai ales în Gaza, că trebuie să rămânem umani. Mulțumesc. Urmează acum doamna Frida Böpels. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul Goldstone arată foarte clar că atât Israel cât și Hamas au comis încălcări ale drepturilor omului în fâșia Gaza. Națiunile Unite au făcut apel la ambele părți deja de două ori pentru a efectua anchete, dar ele nu au răspuns acestor apeluri. De aceea aș vrea să știu de ce Uniunea Europeană nu insistă să se, a, promo, să promoveze, să se respecte uh, dreptul internațional. De ce acceptăm impunitatea acestor uh, părți? Nu, se respectă pur și simplu uh, dreptul internațional și Uniunea Europeană ignoră încălcările acestea și uh, crimele de război. Nu există niciun argument care să poată justifica faptul că nu se pune în aplicare niciuna dintre recomandările acestui raport. De aceea fac apel la statele membre și la toți colegii să se asigure că se respectă regulile și că este important ca pe baza acestor reguli să se ajungă la un succes în negocierile de pace. Mulțumesc, domnul Peter Van un minut. Acest raport uh, nu este echitabil. Israelul este criticat foarte mult pentru că um, a lansat misile asupra unor obiective economice și civile, dar Goldstone nu anchetează ce a făcut Hamasul când a atacat. Spune doar că Hamasul a atacat Israelul și gata, dar din alte surse știm că Hamasul s-a ascuns în uh, spitale și alte uh, clădiri civile tocmai de aceea. Deci, domnule președinte, uh, multe acuzații s-au făcut în raportul Goldstone. Bineînțeles că trebuie anchetate toate acestea și trebuie să aibă loc anchete. Aceste anchete penale au început și e un lucru bun. Dar am dubii dacă o astfel de atitudine um, va, va, va exista și din partea Hamasului. Mulțumesc, domnule Van Dalen. Acum urmează domnul Patrick Leoiaric. Mulțumesc, domnule președinte. Ne place, nu ne place, adunarea generală a Națiunilor Unite a aprobat raportul Goldstone. De aceea nu văd de ce am aplicat dub, un dublu standard în materie de drept internațional. Există un singur drept internațional, iar raportul Goldstone folosește termenul crimă de război, ceea ce, de-al toată lumea a putut să și vadă pe ecranele televizoarelor. Chiar și în statul uh, israelian s-au înregistrat astfel de probleme. În aceste condiții, Uniunea Europeană și Parlamentul trebuie să creeze condițiile pentru ca guvernul israelian să respecte dreptul internațional, folosindu-se, dacă se poate, de uh, sancțiunile internaționale prin suspendarea uh, uh articolului 2 din acordul Uniunea Europeană-Israel. Este un text care prevede, și citez, relațiile dintre cele două părți trebuie să se întemeieze pe respectarea drepturilor omului și pe respectarea democrației. Iată, o prevedere foarte bună, e suficient să fie aplicată. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de uh, determinare și să sesizeze curțile internaționale dacă nu se întâmplă nimic în urma acestui raport. Trebuie să ne pronunțăm asupra următoarei idei. Vrem într-adevăr o lume armonioasă în care să domnească uh, justiția și pacea sau vrem o lume în care să domnească legea junglei. junglei? Trebuie să ne asumăm răspunderile atât în fața popoarelor Uniunii Europene cât și în fața popoarelor lumii întregi. Mulțumesc. În continuare, domnul Messerschmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport reprezintă un capitol dureros din istoria Națiunilor Unite. Cum e posibil să discutăm despre războiul din Gaza fără să vorbim despre miile de rachete uh, care au căzut ca o adevărată ploaie asupra populației din Israel? Cum să nu uităm sutele de tuneluri dintre Gaza și Egipt prin care um, s-a făcut contrabandă cu arme doar pentru a face rău Israelului. Cine poate să scrie un raport fără a include în acesta faptul că Israelul are un sistem juridic care funcționează foarte bine iar teroriștii palestinieni trebuie să fie responsabili pentru faptele lor. Domnul Goldstone nu a răspuns la aceste întrebări. E păcat acest lucru și această dezbatere de astăzi din Parlament este dureroasă pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul De Rosa. Mulțumesc, domnule președinte. Ascultând această dezbatere, trebuie să vă spun că este greu să ne dăm seama dacă a citit cineva acest raport. Israelul refuză accesul în fâșia Gaza al miniștilor noștri. Se folosesc pașapoarte Uh, din țările noastre și cu toate acestea persoanele respective nu pot intra. Asta nu este surprinzător, ținând seama de impunitatea cu care continuă să încalce nesmintit uh, drepturile omului pentru milioane de cetățeni. Raportul arată că uh, acestea sunt politicile Israelului. Astfel se produce multă suferință și ar trebui să se facă apel la Tribunalul Penal Internațional pentru a se aplica drepturile omului și principiile statului de drept. De asemenea, ar trebui să uh, vorbim despre uh, Convenția de la Geneva și ar trebui să se demareze uh, procese în instanțele naționale împotriva teroriștilor. Și ar mai vrea să mai spun un lucru. Se spune că acest raport nu abordează rachetele pe care Hamas le lansează asupra Israelului. S-a tot spus lucrul acesta, dar la pagina 31 se vorbește despre impactul rachetelor și atacurilor de, asupra Israelului de către grupări armate palestiniene. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Hanutakula. Mulțumesc, domnule președinte. Statele membre ale Uniunii Europene nu trebuie să uite valorile noastre, drepturile omului, uh, libertatea și obiectivul raportului Goldstone a fost aceea de a face o anchetă corectă. Din păcate, nu a reușit să facă acest lucru. Nu trebuie să uităm de asemenea că există țări, cum ar fi Cuba, uh, Egiptul, Pakistanul sau Arabia Saudită, care sprijină acest raport, dar nu respectă drepturile omului, așa cum o face Uniunea Europeană și Israelul. Deci, știm foarte bine cât s au pierdut viața în luptele dintre Fatah și Hamas. Ar fi bine ca Ă, în Palestina să-și găsească ă, un conducător unic pentru a nu-și distruge tot timpul șansele pentru democrație. Din păcate, acest raport este încă o pată în istoria Națiunilor Unite. Mulți soldați un soldat israelian, care este și cetățean european, este încă prizonier al Hamasului. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Geoffrey Van Orden. Pentru aceia dintre noi care sunt uh, prieteni uh, ai Israelului, se pune întrebarea uh, care sunt modurile în care Israel a intervenit în fâșia Gaza. Nu se vorbește însă despre dreptul de a se apăra al Israelului împotriva actelor teroriste. Înțeleg foarte bine situația cetățeanului palestinian. De 60 de ani, acești oameni au fost uh, lăsați deoparte de cei care pretind că îi uh, conduc. Și arată clar, se, se vede clar de la bun început că uh, acest raport comandat de ONU și pe care liderul grupului nostru l-a criticat, A fost, spuneam, cât se poate de limpede de la început că va fi vorba de o condamnare unilaterală a Israelului. Se vorbește foarte puțin despre Hamas, nu se vorbește despre terorism, despre atacurile asupra Israelului, ci ni, doar de atacurile asupra palestinienilor și nu de atacurile asupra civililor israelieni. Nu văd în tot raportul acesta de, 500, de peste 500 de pagini nicio propunere constructivă și concretă pentru o pace durabilă și pentru uh, stabilitate, pentru apărarea drepturilor omului, iar instrumentele ICC sunt menționate aici ca uh, atacând Israelul, eu cred că este o denaturare a realității și cred că asta este inacceptabil. Mulțumesc, domnule Van Orden. Următorul vorbitor, doamna Alexandra Tein. Mulțumesc, domnule președinte. Ambele părți conflictuale au uh, nu au respectat până acum um, cerințele impuse de raportul Goldstone în ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat de ambele părți. Indiferent cât de discutat este acest raport, orice stat care consideră că este un stat democratic are obligația să răspundă la astfel de reproșuri printr-o examinare externă și independentă. Uh, dacă uh, există o examinare sau o analiză doar din partea armatei izraelene, care este chiar cea acuzată, acest lucru nu este suficient. Dacă iau în serios această problemă, trebuie și de dragul relațiilor bilaterale și din cauza um, încălcărilor în domeniul drepturilor omului și dreptului internațional care sunt aduse, aceste acuze sunt aduse în raport, trebuie deci să ia, să acționeze foarte concret. Acuzatul trebuie, de obicei, să facă uz de articolul 12 aliniatul 3 din statutul de la Roma în acest proces care urmează. Însă nu cred că trebuie să continuăm cu asediul din Gaza numai din cauza că acest raport este disputat. Mulțumesc foarte mult, doamna Tain. Și acum vom trece la procedura Catch the Eye. Are cuvântul domnul Micolașic în primul rând. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest raport despre care discutăm acum ignoră dreptul Israelului de apărare. S-au făcut acuze foarte puternice în această sală și mie îmi pare rău de victimele, de familiile victimelor, dar totuși trebuie să spun că au venit mai multe atacuri din partea Hamasului, au fost uh, bombardate mai multe așezăminte din, uh, ale Israelului din, de către Hamas, totuși. Trebuie să nu închidem ochii în fața, asupra acestui, în fața acestui fapt. Trebuie să cerem ca în general în această regiune să se renunțe la violență și în același timp ne pare rău că există atât de multe victime în acest conflict. Avem nevoie de un partener uh, credibil palestinian, o organizație care să reprezinte palestinienii în mod corect, pentru că dacă nu, tot ce facem noi până acum, tot ce am făcut, va rămâne fără consecințe. Trebuie să acționăm repede și în niciun caz nu putem susține teroriștii și trebuie, bineînțeles, să avem însă dovezi foarte clare. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Papadopoulou. Goldstone Mulțumesc, domnule președinte. În raportul Goldstone nu se nu um, se spune nimic uh, de care să nu fi vorbit acum. E vorba de încălcarea drepturilor omului, de infracțiuni, dar vorbim până la urmă de o regiune foarte săracă. Avem și un raport din partea Crucii Roșii în care se vorbește despre drepturile palestinienilor și în care se vorbește și de dreptul lor la condiții decente, umane, de tratament. Trebuie, deci, să vorbim despre uh, atacurile Israelului care durează de decenii și în această perspectivă. Nu trebuie să ni se interzică acuzarea Israelului. Uh, Sigur că dreptul la autoapărare al Israelului este unul foarte clar, dar aceasta nu justifică politica de construcție de așezăminte într-o um, zonă disputată. Nu putem să mergem după principiul dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Nu putem nici să avem o figură de să ne purtăm ca Pilat din pont, pentru că nu aceasta este uh, politica pe care vrem noi să o propagăm la nivelul Uniunii, să arătăm cu degetul asupra unor persoane și noi să nu ne uităm în grădina noastră. Trebuie să putem să îi pedepsim și pe făptași și să îi protejăm pe cei care au căzut victime. Nu se aplică, nu uitați, dreptul celui mai puternic nu este legea junglei. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este doamna uh, Babimbau. Barandica, Barandica Bilbao. Barandica Bilbao. Ja, Michael Teurer ist mein Name. Michael Teurer mă numesc, bună ziua. Raportul Goldstone conține fapte care vorbesc de încălcarea drepturilor omului. Peste 1800 de victime în fâșia Gaza este un fapt extrem de grav. Sunt convins că și fără atacurile cu rachetă din uh, această regiune s-ar fi ajuns la un raport până la urmă. Am aflat de la delegația pentru Israel care a fost la fața locului că în Israel nu este foarte ușor să vorbească despre acțiunile militare. Uh, reproșul principal care se aduce este că s-a atacat uh, populația civilă, dar acesta nu este chiar întotdeauna foarte pertinent, pentru că în ce măsură Hamasul a folosit populația civilă ca scut nu s-a demonstrat încă. În continuare însă au existat amenințări și um, uh, fluturași împărțiți de către armata izraeliană și totuși uh, toate aceste fapte sunt un, deja un, un dovadă concretă pentru diferite pe o, într-o perspectivă foarte clară. Trebuie de asemenea să se spună că s-au tras rachete și din apropierea sediului ONU. Raportul Goldstone nu este o justificare pentru continuarea acțiunilor violente în această regiune, nici nu face lumină într-adevăr asupra ceea ce se întâmplă, dar eu cred că noi, Parlamentul European, trebuie să cerem respectarea drepturilor omului și trebuie să cerem ambelor părți să revină la tratatele de pace la și, și la negocierile de pace. Mulțumesc! Îmi pare rău pentru că nu v-am uh, spus numele cum trebuie, spune președintele. Mulțumesc pentru discurs, domnule Torer. Și acum următorul uh, vorbitor este domnul Kiel Nielsen. Doamna. În Israel, activitatea judecătorilor este decredibilizată în fața cetățenilor. Există și o campanie de defăimare împotriva celor care apără drepturile omului, în special noul fond european, o fundație, fond israelian, o fundație care uh, se ocupă de apărarea drepturilor omului în Israel și în special există o campanie de defăimare împotriva președintei acestuia, fostă deputată în Knesset, o profesoară universitară, o intelectuală recunoscută pentru angajamentul său în apărarea drepturilor femeilor și a păcii. 13 organizații pacifiste, cum ar fi Breaking the Silence și Bethlehem, sunt victimele unei adevărate vânători de vrăjitoare. Uniunea Europeană trebuie să își exprime sprijinul uh, a că față de apărătorii drepturilor omului din toate țările, inclusiv, desigur, din Israel. Impunitatea acestuia este o insultă la adresa valorilor democratice, iar Uniunea Europeană trebuie să apere Israelul împotriva propriilor săi demoni. Mulțumesc. Da, cu cuvântul domnului Atkins. Uh, Ambele părți sunt vinovate, dar reacția exagerată a Israelului uh, față de acest raport este evidentă. Domnul uh, Goldstone este un judecător cu reputație importantă și este evreu. Acest raport se bazează pe fapte putem, putem să-i auzim și pe uh, soldații israelieni care uh, admit faptul că au făcut fapte dubioase. Uh, de ce nu s-au anchetat suficient acțiunile unor soldați care au sunt care au făcut sau sunt acuzați de crime de război chiar? trebuie să se răspundă îngrijorării uh, oamenilor îngrijorați din întreaga lume. Mulțumim și acum ultimul vorbitor de la procedura spontană de luare a cuvântului este domnul Caristein. It seems to me that the three key words in this debate are independent, equal. Mulțumesc. Mi se pare că problemele în această dezbatere sunt cuvântul independent, egal și neutru. Uh, Trebuie o investigație independentă, trebuie să nu se continue cu încălcarea drepturilor omului și trebuie anchetați cei care le-au încălcat. Pentru aceasta este nevoie de o anchetă neutră, într-adevăr, pentru ca acest conflict să fie văzut în lumina sa adevărată. Poziția majoritatea, majorităților țări puternice este că aceasta este o ocazie pentru Uniunea Europeană, pentru un alt reprezentant să folosească uh, sistemul de acțiune uh, externă care a fost creat de curând pentru a arăta în fine ce rol poate să joace în general în lume. În continuare există persoane care se omoară de ani de zile în această regiune și aceasta trebuie să fie o ocazie pentru un alt reprezentant să-și folosească serviciul și să conducă o anchetă neutră, independentă și egală. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, după domnul Kellys, în final, are cuvântul uh, Can I, can I ask, uh... Vă rog, pot să-l întreb pe domnul Kelly ceva? Sunt uh, sigură că va fi bucuros să clarifice următoarele. Partidul pe care îl reprezint eu în Irlanda de Nord, care face parte din guvern, a fost un partid întotdeauna foarte pașnic și nu a omorât pe nimeni, pentru că a făcut o aluzie domnul Kelly. Mai degrabă IRA și reprezentanților politici sunt cei care pot să se alinieze la acuzele făcute de dumnealui. Now I give the floor. I... Bun, acum, spune președintele, dăm cuvântul lui uh, López Garrigo, domnului López Garrigo. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat o gamă largă de opinii în această dezbatere care nu a vizat doar raportul Goldstone, ci și, în general, situația care a condus la elaborarea acestui raport. Cred că, în numele președinției, nu putem decât să repetăm faptul că raportul Goldstone este un punct de referință. Lucrul acesta a fost arătat clar de Consiliu, și doamna Gheorgheva a spus același lucru și îi mulțumesc pentru asta. Este un raport serios și pare a fi bine întemeiat și obiectiv. El atrage atenția asupra unor posibile dovezi de încălcare a drepturilor omului pe care le-au comis părțile la acest conflict. Uniunea Europeană, ținând seama de toate aceste lucruri, nu poate rămâne indiferentă. Raportul este unul obiectiv, serios și, așa cum spuneam, subliniază posibile foarte grave încălcări ale drepturilor omului. De aceea, noi credem că propunerile pe care le conține raportul, în special anchete independente și credibile ale acestor încălcări, trebuie să urmeze acestui raport important și cred că trebuie cu toții să reacționăm în urma acestui raport. Este, de-al minteri, cazul fiecăruia dintre noi, fiindcă cred că toată lumea din Parlamentul European crede în drepturile, drepturile omului și de aceea cred că trebuie cu toții să reacționăm la încălcările drepturilor omului acolo unde ele apar. De aceea cred că ar trebui să uh, susținem dezbaterea acestui raport în Națiunile Unite. Se va, va fi luat și în discuția uh, Consiliului pentru Drepturile Omului din Națiunilor, Națiunile Unite, Organizația Națiunilor Unite. Uh, și cred că și Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de spirit constructiv. Este de aminteri tocmai atitudinea pe care a adoptat-o Consiliul. Trebuie să luăm măsuri în urma acestor acuzații că există încălcări grave ale drepturilor omului. Mulțumesc, domnule Lopez Carigo, și acum voi da cuvântul doamnei Cristalina Gheorgheva. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să spun foarte clar faptul că Comisia, în mod consecvent, a exprimat faptul că este foarte preocupată de situația umanitară din Gaza. Predecesorul meu, lui Michel, a fost în Gaza imediat după operațiune și a putut să constate cu ochii lui încălcările drepturilor omului de ambele părți și s-a revoltat împotriva acestora. La comisie două lucruri sunt foarte importante pentru noi. Mai întâi, respectarea dreptului internațional umanitar de toate părțile și, în al doilea rând, nevoia de a ne asigura că ajutorul umanitar ajunge cu adevărat la populația din Gaza. De la conflictul din ianuarie anul trecut, Uniunea Europeană a spus foarte clar că va urmări cu mult interes anchetele în legătură cu acuzările de încălcare a dreptului umanitar internațional și subliniem importanța răspunderii Uh, și luptei împotriva impunității în încălcarea dreptului umanitar internațional. În procesul de pace din Orientul Mijlociu, uh, respectarea dreptului internațional umanitar este la fel de importantă astăzi ca întotdeauna, chiar mai importantă poate ca niciodată, pentru ca Uniunea Europeană să fie un actor credibil în procesul de pace, trebuie să să demonstreze că aplică valorile fundamentale umane în toate contextele și că le aplică întotdeauna, în orice situație. Vreau să repet ceea ce a spus președinția. E nevoie de o poziție comună a Uniunii Europene în legătură cu raportul Goldstone. Ar fi un pas foarte important în direcția cea bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Închidem acum dezbaterea și vom vota uh, mâine. Kolejnym punktem porządku posiedzenia jest oświadczenie Rady i Komisji. Mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația